Există obiecții scrierea la cuvânt? Nu. Bun. În legătură cu ziua de marțe. În, în uh, coordonare cu grupurile politice, raport, cele șase rapoarte DUDA sunt amânate pentru o sesiune ulterioară, dacă există obiecții. Dacă nu, atunci rapoartele DUDA sunt amânate prin prezentare pentru o sesiune ulterioară. Doamnelor și domnilor, din partea numeroase grupuri am primit o solicitare pentru a include o dezbatere în această sesiune pe tema programului de lucru al Comisiei cu rezoluție. Acum grupurile trebuie să decidă care dintre ele dorește să ia cuvântul pentru că uh, eu am primit din partea tuturor grupurilor această solicitare în același timp. Domnule Lambert, dumneavoastră v-ați înscris la cuvânt, deja ați vorbit. Deja îi dau cuvântul domnului Pitela, poate și altui coleg, să vedem cine este pro și cine este din tabra contra. nostru e Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați anticipat, grupul nostru sprijină ideea de a avea pe ordine de zi a sesiunii parția din ianuarie o rezoluție menită a pune capăt dezbaterii referitor la programul de lucru al Comisiei, pentru că, într-adevăr, se cuvine ca Parlamentul să aibă un cuvânt de spus, să comenteze pe marginea acestor priorități. Și noi, socialiștii și democrații, avem și proprii noastre priorități, mediul și chestiunile asociate de acestea. Vă mulțumesc! Lamberts, Domnule Lamberts, bănuiesc că pe aceeași temă vreați să interveniți, nu? Nu, domnule președinte. Avem nevoie ca acest Parlament să se pronunțe printr-un vot pe marginea programului de lucru al Comisiei, care este documentul cel mai important la conferința președinților spunea cineva, o să ne dăm cu părerea asupra programului de lucru 2016. Asta înseamnă că alegeri europene, nouă comisie, nou, nou program al comisiei, Parlamentul se pronunță 18 luni mai târziu. Asta este ridicol. Prin urmare, consider că această Cameră în ianuarie cel mai târziu să voteze, să aibă o rezoluție pe marginea programului de lucru al Comisiei, dacă vrem ca această instituție noastră chiar să existe. Ich habe jetzt zunächst den Antrag von Herrn Acum, uh, domnul Pitala îmi solicită în ianuarie și de aceea vă întreb cine vrea, vrea să se pronunțe în favoarea societății domnului Pitela. Nu, nu, nu, stați așa, eu trebuie să dau cuvântul mai întâi. Doamnă, doamnă Zimmer, vreți să vă exprimați în favoarea societății domnului Pitela sau vreți să tratați problema în decembrie? Deci cine vrea să ia partea domnului uh, Pitela, domnule Verhofstadt? Euh, domnule președinte, ar fi bine să putem face asta în ianuarie, asta ne-ar da posibilitatea să avem o dezbatere mâine și să pregătim o rezoluție. Singura mea solicitare este să nu fie un fel de pom de Crăciun aici. Știu că probabil nu e momentul să menționez un astfel de lucru, dar asta este temerea mea. Avem 10 pagini, 15 pagini, 20 de pagini, tot felul de priorități, în loc de o rezoluție politică. Dacă ar, așa ar sta lucrurile, atunci sprijin pe deplin propunerea domnului Pitella. Ich frage jetzt, wollen Sie... Domnule Sayer, vreau să întreb, uh, vreți să luați poziție împotriva societății domnului Pitella? Mulțumesc, domnule președinte. Aș prefera să avem vechea procedură, unul împotrivă, unul pentru, ca să nu ne complicăm prea mult viața. Programul de lucru al Comisiei este un document extrem de serios, mai ales dacă ne gândim la lipsa de inițiativă legislativă a Parlamentului. Acest an este un an deosebit și exercițiul nostru de programare nu presupune o rezoluție, deoarece Comisia abia ce și-a preluat funcția în noiembrie. Deci nu a existat o posibilitate să avem această etapă rezoluție în septembrie și așa mai departe, procedura normală. Nu cred că are rost să ne pripim cu astfel de rezoluție, mai ales dacă ne gândim că după un an electoral vrem să vedem lucru, muncă concretă, nu rezoluții prin ianuarie, o rezoluție adoptată pe marginea unui eh, eh, program de lucru adoptat mâine de comisie. Deci nu o rezoluție, ci treabă. Suflecat mânecile. Mulțumesc. Stimate coleg, conform uh, eu trebuie să procedez uh, conform regulamentului. Uh, domnul Pitela a depus o cerere pentru ianuarie. Și am însă pe masa mea de lucru o rezoluție din partea doamne, o cerere din partea doamnei Zimmer de a uh, discuta uh, și a formula o rezoluție încă în această săptămână. Deci vă rog să aveți înțelegere pentru faptul că din punct de vedere procedural trebuie să-i dau cuvântul și doamnei Zimmer. Mulțumesc, domnule președinte, și pentru această clarificare. Grupul meu politic în ultimele zile a solicitat ca la dezbaterea care va avea loc mâine în legătură cu declarația Comisiei să adoptăm o rezoluție corespunzătoare. Și avem următorul argument. În primul rând, noi considerăm că primul an în activitatea Comisiei este deosebit de greu și toate grupurile politice au uh, luat poziție în legătură cu programul de lucru al Comisiei pentru 2015 și a existat și o dezbatere în conferința președinților cu domnul Juncker, cu domnul uh, Timmermans și uh, președinții de grupuri politice au putut să se pronunțe acolo și să-și dea seama cum vor reacționa reprezentanții Comisiei. Este important să nu ne fie prezentate doar măsuri pe care Comisia dorea să le ia în uh, anul următor, dar și um, celebra killing list și uh, am aflat că uh, există uh, anumite proiecte pe care Comisia ar dori să le eludeze. Este limpede, spune președintele. Cine dorește să voteze pentru solicitarea doamnei Zimmer. Da, ci deocamdată cine vorbește da, este vorba despre procedură, stimate coleg. Trebuie cineva să se pronunțe în favoare sau cineva împotrivă și deocamdată nu votăm. Deci cine dorește să vorbească pentru? Aveți cuvântul. Dar dacă dorim să avem un impact asupra ceea ce dorește Comisia să facă, cu cât mai repede, cu atât va fi mai bine. Deci eu cred că încă în luna decembrie trebuie să acționăm. Dacă nu în decembrie, atunci în ianuarie. Dar dacă majoritatea se pronunță pentru decembrie, atunci acum să fie. Bun. Cine este împotrivă? Bun, în cazul acesta avem acum Uh, solicitarea de a avea votul în această săptămână. Este uh, solicitarea doamnei Țimăr. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Deci se respinge. Iar acum solicitarea domnului Pitela. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Iar acum trecem mai departe. Dacă doriți să verificăm electronic, s-a deschis votul electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. ...231 pentru, 121 împotrivă. Iar acum pentru ziua de miercuri grupul verzilor se referă la o uh, și solicită o declarație a înaltei reprezentante pentru politică externă în legătură cu situația libertății presei în Turcia. Problema uh, pe care am menționat-o la început. Îi dau cuvântul pentru început solicitantei, doamna Harms. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc că a tematizat deja acest subiect uh, încă de la deschiderea sesiunii. Noi toți care am urmărit știrile din uh, Turcia din ultimele zile, din weekend, am rămas uh, fără grai când am văzut ce se relata pe posturile de știri. Deja cu mult înainte de weekendul trecut, uh, evoluția a fost negativă, jurnaliștii au fost uh, uh, reținuți, au fost arestați fără niciun fel de motivare, dar cele întâmplate în Parcul Ghezi acum ne arată foarte clar că este momentul și nu mai putem aștepta, nu trebuie să răbdăm mai mult, trebuie să ne pronunțăm foarte clar în privința situației din uh, uh, Turcia. De aceea uh, consider că propunerea colegilor de a avea o rezoluție în ianuarie pe tema Turciei este foarte corectă. Mulțumesc. Cine vorbește în numele în favoarea solicitării. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru spusele din deschiderea ședinței în legătură cu libertatea presei din Turcia. Este foarte, foarte important acest mesaj de la cel mai înalt reprezentat în instituțiile noastre. Ce s-a întâmplat ieri în Turcia este inadmisibil. În 13 orașe jurnaliști au fost arestați, sau formulat amenințări la adresa a 150 alți jurnaliști din Turcia, dintre care principalii jurnaliști de la televiziune, radio și de la cele mai mari cotidiene naționale. Prin urmare, ar fi bine să adoptăm fie o rezoluție, fie o declarație a doamnei înalt reprezentant pentru a pune capăt acestei situații cât mai repede posibil. Vă mulțumesc. Există cineva care vrea să ia o poziție opusă? Nu vreau să vorbesc împotriva solicitării, solicitării eh, doamnei Harms, ci în favoarea ei numai că ceea ce spunea mai întâi eh, colegul eh, francez eh, nu era corect, deci trebuia ca el de fapt să, să contreze cele spuse doamna Hans. Bine, dar nici asta, intervenția noastră nu este regulamentară, domnule Lamsberg. Îi dau cuvântul domnului Messerschmidt. Domnule Messerschmidt, vreți să vă pronunțați împotriva solicitării doamnei Harms? Că așa bănuiesc eu. Bun, atunci întreb altfel, spune președintele. Există cineva în sala asta care nu este de acord cu societatea doamnei Harms? Da, da, da, vă dau și vot pe părți dacă vreți. Numai vreau să știu dacă există cineva împotrivă, da? Bun, constat că nu este cazul. Atunci, mai întâi votăm includerea acestui punct în uh, ordinea de zi a sesiunii. Cine pentru, cine împotrivă, cine se abține. Bun, se adoptă. Și acum formulez următoarea întrebare. Întreb, cine dorește această dezbatere cu rezoluție? Cu rezoluție. Deci, repet, spune președinte, haideți să ne lămurim. Avem, deci, avem nevo- am votat uh, oportunitatea unei dezbateri și în altul reprezentant ar trebui să vină aici în această săptămână. Acum vă întreb, cine dorește ca această dezbatere să se finalizeze și cu o rezoluție? Cine este împotrivă? Păi, săptămâna asta, când altcândva? Așa s-a solicitat. S-a solicitat ca în această săptămână să avem dezbatere cu rezoluție. Bun, haideți să facem și mai precis. Doamnă Harms ați solicitat pentru această eh, sesiune din decembrie o dezbatere, da? Domnule președinte, eu cred că Parlamentul European trebuie să se pronunțe cât se poate de rapid. De aceea sunt de part... Dar aș dori ca această poziție a Parlamentului European să se facă eh, cât se poate de unitar. Și tocmai de aceea cred că este foarte bine să solicităm și să negociem o dezbatere foarte clară și să avem o rezoluție în ianuarie. Bun, spune președinte, atunci am risipit toate nelămurările. În sesiunea aceasta vom avea o dezbatere și în ianuarie vom adopta o rezoluție. Bun, și supun la vot rezoluția în ianuarie. Cine pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Bun, atunci sper că am lămurit o dată și pentru totdeauna lucrul ăsta. Deci rezoluția va fi adoptată în ianuarie. Grupul ECR solicită ca votul cu privire la rezoluția în legătură cu statalitatea Palestinei să fie amânat pe joia. Domnule Messerschmidt, vă dau cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte Toată lumea e de acord, chestiunea este una deosebit de delicată și avem nevoie de timp pentru a putea negocia un compromis de rezoluție. De aceea, în numele grupului ECR, aș dori să solicit ca termenul să fie prelungit până pe 11, miercuri, ca să putem avea dezbaterea cu un vot joia. Antrag sprechen? Cine dorește să vorbească în favoarea acestei solicitări? Nimeni. Cineva intervine împotriva acestei solicitări. Vă rog, aveți cuvântul. Deja am întârziat votul, deci luna trecută pe luna aceasta. Am avut suficient de mult timp să ajungem la un acord pe marginea acestei rezoluții. Prin urmare, se cuvine să respectăm programul pe care am lucrat până acum. Nu suntem de acord cu această propunere care spune să votăm joi. Nu, ar trebui să votăm miercuri, așa cum se specifică în program. În legătură cu propunerea uh, domnului Messerschmidt, amânarea pe joi. Supun la vot această propunere, să amânăm pe joi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Deci se respinge. Și în felul acesta am stabilit planul de lucru pentru această săptămână. Trecem acum la recomandarea doamnei Ayuso în legătură cu CITES, Convenția privind comerțul internațional cu speciale faune faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție. Doamna raportoare este absentă și doamna Esther Herranz